Istotnie kolejny punkt porządku obrad brzmi Permiteți-mi să vă salut din nou. Următorul punct de pe ordinea de zi, o declarație a vicepreședintei Comisiei și înalte reprezentante al Uniunii Europene pentru politică externă, și anume situația din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În numele vicepreședintei Comisiei are cuvântul acum domnul comisar. They are politicians, are very patient. Avem răbdare. <laughs> ok. On behalf High Representative în numele înaltului reprezentant, domnul uh, comisar Hristos Silianides. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc că, uh, că mi-ați dat ocazia să fac o declarație în numele vicepreședintei Federica Mogherini cu privire la situația din uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Cunoașteți cu toții evenimentele tragice din uh, nordul țării, în apropiere de Kosovo și Serbia. Noi ne-am uh, exprimat uh, condoleanțele pentru familiile și prietenii celor uciși și răniți. Înțelegem uh, că aceste evenimente au fost evenimente criminale și nu au fost motivate de considerente etnice. Așadar, uh, Comisia salută faptul că toate partidele s-au reunit uh, în mod excepțional și într-o manieră multietnică pentru a condamna aceste evenimente. Unul dintre partide a jucat de altfel un rol foarte important uh, în negocierea unei soluții fără să mai existe și alte vărsări de sânge. Și acum dați-mi voie să mă refer la criza politică de durată de la care au pornit, practic, aceste evenimente tragice. Ca răspuns la apelurile Uniunii Europene și a altor uh, factori referitor la responsabilitate politică. Este vorba despre interceptările pe care opoziția le face publice. Săptămâna trecută, doi miniștri și-au dat demisia, la fel și șeful uh, Securității de Stat. Am spus deja că acesta este un pas concret înspre responsabilizarea politică și sperăm că această evoluție va contribui la restaurarea încrederii în instituțiile de stat. În acest context uh, am urmăriți deja două serii de demonstrații care au avut loc la Scopie duminică și luni. Este important ca oamenii să își poată exprima în mod liber punctele de vedere. Acest lucru s-a făcut uh, într-o manieră pașnică la ambele manifestații și a existat o gestionare corespunzătoare din partea tuturor uh, părților interesate. Încă de la începutul crizei politice, Uniunea Europeană a făcut apel la restaurarea dialogului politic normal între principalele, principalele partide de la guvernare și din opoziție. Salut faptul că trei uh, dintre colegii dumneavoastră au răspuns la propunerea colegului meu Han pentru a facilita dialogul între aceste două partide. După cum uh, poate că știți, distinși membrii ai acestui Parlament, domnul Biden, uh, domnul Howitt și cu Khan uh, și cu comisarul s-au întâlnit aici la Strasbourg ieri și de dimineață astăzi cu premierul uh, Gruevski și cu liderul opoziției, domnul Zaev. Aceasta a fost o întâlnire foarte importantă. Este important uh, ca toate părțile implicate să ia în serios toate aceste eforturi de facilitare și este important să aibă loc discuții aprofundate Uh, cu privire la diferitele puncte de vedere divergente și este nevoie de întărirea dialogului. Comisia apreciază confirmarea angajamentului uh, partidelor la integrarea europeană și la principiile democratice ale Uniunii Europene și de asemenea și acordul lor de a pune pe primul loc interesele țării. Toate părțile implicate trebuie să își continue angajamentul în acest spirit. Astfel, Salutăm uh, disponibilitatea lor de a se reuni din nou uh, sub umbrela acestui efort de facilitare. Salutăm de asemenea faptul că cei patru lideri ai principalelor partide s-au întâlnit la Scopie pe 14 și pe 18 mai și că au convenit să se întâlnească încă o dată pe 26 mai într-o încercare de a găsi o cale de urmat în continuare. Și asta pentru că cetățenii acestei țări merită uh, mai mult decât acest uh, impas politic impas uh, care nu răspunde aspirațiilor uh, populației acestei țări. Facem un apel uh, la liderii țării să își asume responsabilitatea în mod serios și să pună interesele statului mai presus de cele ale propriilor partide politice. În paralel, Uniunea Europeană a făcut un apel la autoritățile competente să ancheteze toate mm, acuzațiile cu privire la posibile uh, infracțiuni, inclusiv cele făcute publice prin interceptări, într-o manieră transparentă și independentă. Comisia a mai trimis o echipă de experți uh, juridici uh, pentru a identifica problemele sistemice cu privire la care Comisia și-a exprimat uh, anterior uh, îngrijorări în legătură cu aceste interceptări. Aceste probleme trebuie să fie abordate astfel încât această țară candidată să se afle în continuare pe drumul cel bun așa cum merită. În concluzie, abordarea noastră colectivă cu privire la această criză este un bun exemplu uh, al modului în care diferitele instituții și servicii europene pot să lucreze împreună, folosind diferitele instrumente de care dispunem pentru un mesaj european clar. Lucrăm de asemenea îndeaproape cu partenerii noștri internaționali uh, aflați pe teren pentru a îmbunătăți situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum uh, dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În numele PPE, domnul ministru Eduard Cucan. Vă rog, două minute. First of all, I would like... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc comisiei care a analizat foarte bine, pentru că domnul comisar s-a a pus exact punctul pe ei. Și apoi vreau să-mi exprim uh, speranța că discuția de acum și de aici va reflecta modul în care vom susține noi Macedonia și poporul macedonian în ambițiile lor europene cred că țara este acum la un punct de cotitură și în această situație dificilă ar trebui să spunem foarte clar și să avem o atitudine decisivă și să transmitem un mesaj de susținere. Macedonia se confruntă cu o criză politică gravă și de asemenea provocări de securitate care vor uh, altera baza oricărui sistem politic din Europa. După ultimele evenimente de la Comanova știm cât de gravă poate să devină situația. Criza politică din această țară trebuie să, se, să beneficieze de atenția noastră au reieșit uh, lucruri foarte importante din scandalul interceptărilor care trebuie avut în vedere de autoritățile respective. Politicienii trebuie de asemenea să se uh, aibă în vedere problema asumării răspunderii politice uh, responsabilitatea politică și dialogul politic trebuie avute în vedere. Lucrul acesta trebuie să vină de la tot spectrul politic și de la toate autoritățile etnice. E vorba de provocări importante, iar instituțiile democratice și mecanismele trebuie să funcționeze. Și mă refer mai ales la Parlament. Parlamentul este platforma dialogului politic și mecanismul controlului politic. Toți politicienii trebuie să arate responsabilitate și deschidere adică politicienii din Macedonia, dar și politicienii din acest parlament, din Parlamentul European. Vă rog să nu uităm că procesul de integrare europeană reprezintă unul din puținele instrumente care ar putea să ajute Macedonia să depășească criza. Macedonia trebuie readusă pe drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acceptați un cartonaș albastru de la drumul Glathos. Vă rog, domnul Glathos, aveți cuvântul. Vreau să-l întreb pe colegul meu dacă știe când locuitorii actuale ai acestei zone au sosit în regiunea asta. Când anume au sosit acolo? În ce an au venit ei în regiunea respectivă? I don't know. Nu știu, vă rog să-mi explicați ce înseamnă lucrul acesta. and Group, Richard Howitt. Domnul Richard Howitt are acum cuvântul. Două minute și jumătate, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, ne, afl ne aflăm la o zi după discuțiile care au avut loc în ceea ce privește Macedonia, un proces în care, din care eu fac parte din partea grupului meu. Reuniunea de aseară s-a prelungit, s-a ocupat de problemele cele mai grave, angajamentul pentru perspectiva europeană a fost o, un punct comun pentru ambele părți. Câteva comentarii personale, acum nu despre discuții, ci despre țara despre care discutăm. În primul rând, un, o cerere a încetării boicotului parlamentar, fără să se abordeze faptul că instituțiile politice șuiază. Nu ni s-a dat un răspuns la toate acestea. A, grupul meu politic nu a, a, a sprijinit niciodată un boicot parlamentar. Membrii grupului PP, nu domnul Cucan, ar trebui să dea dovadă de aceeași disciplină și anume să nu arate cu degetul spre opoziție sau spre grupul meu, dacă ne dorim într-adevăr un succes. Apoi, nimeni nu a sugerat că interceptările care au dus la această criză sunt false. Parlamentul European ar trebui să sub să sprijine faptul că trebuie să se ia o responsabilitate și să fie identificați cei vinovați. Apoi, reformele care au dus la toate aceste probleme, reforme în diferitele domenii, toate acestea au făcut deja parte din rapoartele de progres și din dialogul privind aderare. Orice fel de nou angajament pentru a iniția aceste reforme trebuie să demonstreze de ce e diferit de această dată. Însă liderul opoziției e în închisoare și atunci cum nu putem să cum putem să nu fim solidari față de el și față de democrația care ar trebui să existe în această țară. Domnule președinte, săptămâna trecută am stat alături de colegi de-ai mei într-o clădire acolo care avea geamurile distruse, avea urme de gloanțe în clădiri. Familiile pe care le-am văzut se temeau foarte mult pentru viața lor și au trecut prin traume foarte mari pentru că erau urâți foarte mult. Nu putem spune că nu există urmări în ceea ce privește conflictele interetnice de acolo. Acestea amenință foarte mult stabilitatea politică. Lipsa de încredere este ea în sine foarte periculoasă. Am spus de multe ori că faptul că nu se deschid discuțiile despre aderare risc, riscă să ducă la o redeschidere a conflictului. Și e foarte clar că există un strigă de ajutor acolo pe care trebuie să îl auzim. Ce se întâmplă în Cumanovo și în țară nu e de responsabilitate directă a Europei, însă dacă ne așteptăm de la partea partidele politice de acolo să-și asume responsabilitatea și o facem, atunci și ele pot să se aștepte din partea Europei să facă același lucru și anume să-și asume responsabilitatea. Vă mulțumim într-adevăr foarte mult din partea ECR. Acum, domnul Zambatski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. Своето дълбоко съболезнование към семействата на всички загинали служители на Министерството на вътрешните Dați-mi voie să mă refer la situația familiilor agenților de poliție și să vă spun că le înțeleg suferințele. Suntem pentru integrarea acestui stat, pentru că acest stat se regăsește într-una dintre cele mai dure crize politice. Guvernul Scopie trebuie să dea răspunsuri la acuzațiile de corupție și de aceea autoritățile trebuie să răspundă solicitărilor. Cum am spus, suntem pentru aderarea la UE, însă acest lucru nu se poate întâmpla decât în cazul în care se pune un capăt urii, în cazul în care drepturile fundamentale sunt recunoscute pentru bulgarii din Macedonia. Toate acestea trebuie să se bazeze pe principiul bunei vecinătăți. Bațchi, pažljivo să vă slușo. i da li zaista vi iskreno mislite da Mulțumesc. Cred că trebuie să fiți foarte atent la ceea ce spuneți, domnule Zambaschi. Nu știu dacă sunteți cu adevărat convins că fosta Republică a Iugoslava Macedoniei ar trebui să intre în Uniunea Europeană în numele stabilităii. Poate aderarea la NATO ar fi ceva pozitiv uh, pentru dumneavoastră, însă ar fi și ocazia să asistai să sprijiniți Macedonia pe acest drum în calitate de prieteni. Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да, смятам. Domnul Weigl, Mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles întrebarea dumneavoastră, cred că drepturile fundamentale ale cetățenilor trebuie respectate. Doar în felul acesta un stat poate să-și prezerve integritatea teritorială. Mulțumesc și acum din partea uh, grupului ALDE, domnul Weigel. Spoștovanii Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru cuvintele atât de bune și introducerea pe care ați făcut-o. Recent, Parlamentul a susținut cu mare majoritate Macedonia ca o țară pe care o dorim în rândul UE. Noi am subliniat faptul că această țară îndeplinește majoritatea condițiilor necesare pentru începerea negocierilor pentru a fi țară candidat. Dacă acest lucru nu s-a produs încă, aceasta se datorează faptului că există acest conflict absurd referitor la numele țării. Dezbaterea de astăzi, din păcate, nu ține cont de dorința de a reînnoi această atitudine pozitivă față de progresele făcute de Macedonia în calitate de țară candidat. Criza politică și elementele tragice fac să se inverseze din nou aceste probleme uh, de natură etnică și interetnică care au existat dintotdeauna în Europa de Sud-Est. Trebuie să numărăm aici amenințările șoviniste și islamiste și încercarea de a include Macedonia în proiectele geostrategice ale Rusiei. Situația acestei țări face să fie necesară mai mare înțelegere din partea UE. Trebuie de asemenea să ajungem la un compromis în ceea ce privește numele țării și să se deschidă în sfârșit negocierile de aderare. Trebuie să susținem Macedonia pe drumul spre NATO de asemenea. În ceea ce privește relațiile cu Grecia, vecinul său, Această țară, care beneficiază de toată susținerea noastră, ar trebui să nu mai aibă interese atât de limitate în ceea ce privește numele țării vecine. Pe de altă parte, Premierul albanez a amenințat uh, blocarea uh, intrării Macedoniei în NATO. Cred că politicienii macedoneni care sunt responsabili de această criză politică internă ar trebui să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește viitorul euroatlantic al Macedoniei alături de comisarul pentru extindere, domnul Han, am acceptat deja acest lucru. Președintele, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Gheorghios? Da, cu plăcere, domnule președinte. Epideos, please, take a floor. Vă rog. Agapite, κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολύ προσοχή την τοποθέτηση. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție ce ați spus și Ceea ce ați spus este că lupta Greciei în ceea ce privește numele acestei țări nu are niciun sens. Și vreau să vă întreb dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în țara dumneavoastră, dacă Scopie ar fi arătat uh, uh, pretenții teritoriale față de țara dumneavoastră, dacă v-ar fi acceptat pe dumneavoastră și pe țara dumneavoastră, oare ați fi spus cu atâta ușurință ceea ce ați spus în legătură cu țara mea? Vă rog. Da. Vreau să vă spun că în aceste momente avem chestiuni mult mai importante în lumea în care trăim și cred că această problemă a numelui pare artificială și eu cred că ar trebui să se oprească odată pentru că nu mai are niciun sens. Mulțumesc. GUE NGL Group, uh, Deputy Sofia Sakorafa. Mulțumesc și acum doamna Sakarofa din partea grupului GUE. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cu două luni în urmă, în discuțiile pe care le-am avut referitoare la raportul de progres pentru FIROM, ați vorbit despre situația negativă din țară și ați spus că acest lucru nu ajută deloc lucrurile. Ce s-a întâmplat acum cred că ne confirmă în cel mai rău mod posibil această poziție. Ordinea de drept și drepturile omului au fost practic alcate în picioare în țara aceasta învecinată, la fel și principiul bunei vecinătăți Vedem o lipsă democrației în această țară și de aceea, ca Uniune Europeană, trebuie să ne axăm pe toate aceste aspecte. Tot ceea ce s-a făcut nu face decât să extindă această situație și să înrăutățească criza. Cred că o continuare a acestei politici ar submina principiile de bază ale Uniunii Europene. Să nu scăpăm din vedere acest lucru și ar contraveni, contraveni oricărui progres în această țară. Mulțumesc. În numele verzilor acum, domnul Tamaș Mejerici. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, noi, Verzii, suntem uh, absolut de acord cu colegii care spun că situația din Macedonia este gravă și poate aduce riscuri uh, suplimentare. Criza la origine este una regională și este o criză politică internă Macedoniei, însă nu este deloc surprinzător că o țară care așteaptă de 10 ani să înceapă negocierile de aderare uh, să-și piardă echilibrul politic. Macedonia a devenit uh, prințul uh, de Wales al aderării la Uniunea Europeană. Așteaptă deja de un deceniu să-i vină rândul la tron. Salutăm programele antiausteritate ale noului guvern grec, dar credem că are ocazia acum mai mult ca niciodată să-și revizuiască și politica față de Macedonia. Îi felicit pe colegii care au spus că liderii macedonieni trebuie să se reunească în jurul mesei de discuții, însă acest lucru nu este suficient. Guvernul Macedonian trebuie să inițieze cât mai repede uh, anchete transparente și deschise asupra ceea ce s-a întâmplat la Kumanovo, precum și asupra acuzațiilor pe care le face opoziția. Dacă nu sunt capabili să facă asta, ar trebui să-și dea demisia și să permită altor autorități mai competente să se ocupe de aceste aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acceptați uh, un cartonaș albastru de la doamna Sakorafa? Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc, stimate coleg, ceva ce au spus ambasadorii după reuniunea cu domnul Gurevski. Gruevski. Au spus că sunt îngrijorați de faptul că guvernul nu a făcut niciun progres în ceea ce privește acuzațiile de abuz de putere și că sunt preocupați de angajamentul real al uh, guvernului față de Uniunea Europeană și față de uh, aderarea la NATO. Trebuie să vă reamintesc că Grecia sprijină Uh, perspectivele europene ale Macedoniei. Atât timp cât această țară respectă valorile europene. Nu credeți că ar trebui să oprim însă orice astfel de colaborări cu o țară care nu le respectă? Vă reamintesc că există un, o limită de timp atunci când aveți o întrebare prin procedura cartonaș albastru, și, a, și anume 30 de secunde. Acesta este maximum. Răspunsul, vă rog. Da, vă mulțumesc pentru această reamintire. Da, suntem de acord, însă nu, pentru moment nu există negocieri pentru aderarea Macedoniei, tocmai pentru că Grecia le blochează. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc în numele FDD. Domnul Batten, un minut. Uh, Mulțumesc. Comisia a descris uh, foarte bine situația din uh, fyrom A descris violențele și uciderile din Nord și s-a referit la criza politică de lungă durată în această țară. Sunt uh, sigur că, de fapt, uh, problema este și mai mare, însă nu contează pentru că Comisia ne spune că UE va trimite acolo experți legali pentru a rezolva problemele sistemului și că în curând țara va fi adusă din nou pe drumul cel bun uh, în procesul de aderare. Pe 11 martie, Parlamentul a votat pentru raportul de progres pentru FIROM în ceea ce privește aderarea la UE și ca și multe alte țări înaintea sa, nu contează până la urmă cât de coruptă este această țară, pentru că din punctul de vedere al UE, ceea ce este important este să mai ajungă încă o țară în marele său imperiu. Așa că doresc succes experților legali să rezolve toate problemele de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zarianopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Firom și din regiunea învecinată nu reprezintă o surpriză. Sunt uh, consecințe și continuarea ingerenței SUA și a UE în situația din regiune. Expansionismul și exploatarea uh, în ceea ce privește situația din Kosovo, disputele etnice și religioase, modificarea frontierelor, guvernele care s-au succedat și care au um, încălcat ordinea de drept, care au dus la redistribuirea bogăției. Acestea sunt motivele care au dus la această situație și um, concurează cu monopolurile ruse și americane cetățenii firom și cei din Balcani au avut o viață liniștită în socialism, pe când în capitalism sunt exploatați și trăiesc în sărăcie. E momentul să se pună capăt intervențiilor imperialiste care uh, pur și simplu distrug uh, și descurajează aderarea, uh, Uniunii, aderarea la Uniunea Europeană. Uh, Mr. Prime Minister Alaus Peterle, Domnul Peterle Alois, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, doresc în, pentru început să-i mulțumesc comisarului Stelianides pentru afirmațiile foarte clare fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, în calitate de țară candidată, se confruntă cu o criză politică internă și deschiderea negocierilor este blocată. După tragedia de la Kumanovo. stabilizarea politică a acestei țări este cu atât mai importantă pentru ea și pentru regiune în ansamblul ei. În acest sens, salut sprijinul față de deschiderea dialogului politic între guvern și opoziție, inclusiv uh, implicând partidele um, macedonenilor de etnie albaneză pentru ca dezbaterea politică să aibă loc. Uh, sunt recunoscător uh, comisarului Han, precum și colegilor care se ocupă de acest dosar, pentru toate eforturile lor. Consultările ar trebui să fie cât mai dinamice pentru a putea asigura cât mai rapid funcționarea Comisiei Parlamentare Mixte. Sunt convins că este posibil și că în interesul stabilității politice este chiar necesar să se atingă uh, progrese tangibile pentru în numele politicii de vecinătate în acest proces de aderare. Trebuie făcute toate eforturile pentru a nu se declanșa un nou conflict și nu trebuie subestimat aspectul politic, interetnic, interreligios, posttotalitar al Balcanilor Occidentali. Securitatea și perspectivele europene ale uh, Republicii Iugoslave a Macedoniei nu vin numai în interesul său propriu și nici nu țin numai de responsabilitatea sa proprie. Vă mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru, domnul Silaninos. Domnul Sinadinos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl întreb pe colegul nostru. Eu m-am născut și am crescut în Castoria, o parte din Macedonia grecească. Eu ce sunt atunci? Cum m-aș numi? Domnule prim-ministru, vă rog să răspundeți. V-ați născut în Macedonia greacă, atunci mă gândesc Nu cred că ați putea să purtați același nume ca cineva de la Scopie. În orice caz, toată lumea are propria sa identitate, fiecare are propria sa identitate și indiferent unde trăiește își asumă această identitate. Mulțumesc. Domnul Flankenstein. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea și eu să mulțumesc uh, colegilor noștri Weigel, Kugan și Howitt, uh, comisarului, de asemenea. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut și pentru faptul că sunteți intermediari. Este într-adevăr o sarcină dificilă și mai ales e important să se ajungă la un acord pentru a redemara procesul fără ca această țară să fie abandonată în haos. La sfârșitul weekendului trecut m-am aflat la Scopie și am văzut că zeci de mii de persoane au manifestat pentru a avea mai multă democrație, mai multă libertate, în special pentru justiție, de asemenea pentru mass media și pentru a lupta mai mult împotriva corupției și a criminalității. Ceea ce era important nu era că socialdemocrații au, s-au exprimat, ci faptul că și multe NGO-uri au participat. Persoane cu origini etnice diferite se aflau acolo și totul într-o atmosferă foarte pașnică și aceasta și pentru că um, autoritățile competente și organele de poliție s-au uh, purtat așa cum trebuie. Aceasta permite să se apropie și mai mult această țară de Uniunea Europeană, lucru pe care îl încurajăm. Dorim să prezentăm condoleanțelor noastre, familiilor, uh, victimelor de la ultimele incidente tragice și sunt convins că nu este vorba de un conflict etnic, ci pur și simplu de uh, criminalitate. Trebuie deci să utilizăm cu prudență uh, terminologia noastră pentru a nu crea și mai multe conflicte. Doresc uh, succes celor care se vor duce acolo pentru a fi mediatori și trebuie să se ajungă la un compromis de ambele părți dar în niciun caz niciun șef de guvern din uh, uh, statele membre ale UE, poate cu o singură excepție, nu ar putea supraviețui unor astfel de evenimente dacă ar fi tratat așa cum a fost tratat în ultima vreme Uh, guvernul de acolo în urma ascultărilor ilegale. Mulțumesc, domnule Fleckenstein, și acum, din partea grupului ECR, domnul Barekov. Un minut. Като представител на Република България. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant al Republicii Bulgare sunt îngrijorat de tentativele ca această regiune să devină un ostatec politic Chiar și ministrul rus a declarat astăzi că țările învecinate urmăresc să-și împartă Macedonia între ele, ceea ce este absurd. Confruntarea etnică nu face decât să atragă după sine consecințe negative grave pentru întreaga regiune. Singura cale posibilă este calea spre integrarea europeană cu garantarea drepturilor minorităților. Însă drepturile minorității bulgare nu sunt respectate, spre deosebire de drepturile celorlalte minorități. Condoleanțele noastre pentru toți, toate persoanele decedate, însă există sute de mii de persoane uh, de origine bulgară care sunt amenințați într-o țară care se află pe calea către aderarea la Uniunea Europeană. Cum să acceptăm așa ceva, dat fiindcă drepturile le sunt călcate în picioare? Uh, do you accept blue Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Epidideos? Da. Da, am o întrebare. V-ați referit la interesele politice care țin ostatic firomul. Ne-ați putea poate explica la ce vă referiți? autoritățile țării nu îndeplinesc criteriile de la Copenhaga și nici nu par să se îndrepte în direcția aceea. La asta vă refereați sau vă gândeați la altceva? Dacă ne puteți explica, vă rog. Da, mulțumesc pentru въпроса. Imam предвид... Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Eu mă gândeam la Uh, legătura dintre Macedonia și Uniunea Europeană. Eu sunt cetățean bulgar, sunt eurodeputat, însă trei sferturi din membrii familiei mele s-au născut în Macedonia fie că e vorba de partea bulgară sau de cealaltă parte. Această țară trebuie să rămână integră, spun eu, și declar că Macedonia trebuie să garanteze și să protejeze drepturile tuturor minorităților, inclusiv celor bulgare. Are acum cuvântul domnul Iozor Radoș, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este important să observăm aici că după evenimentele tragice de la Cumanovo, nu s-au mai înregistrat și alte conflicte etnice. Este interesant de constatat că protestele deosebit de aprinse nu au condus la încăierări cu forțele de ordine. Macedonia are toate șansele să iasă din această criză. Sigur că autoritățile trebuie să fie um, blamate, însă Trebuie să recunoaștem că perspectivele europene ale Macedoniei par să fie și mai îndepărtate decât acum 10 ani și de aceea doresc să vă solicit să vă asigurați că Macedonia are un viitor european și mulțumesc, le mulțumesc colegilor Weigel, Cucan și tuturor celor care lucrează în acest sens. Are cuvântul acum doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, cu toții am fost impresionați um, de evenimentele de acum câteva zile. Situația este foarte gravă și, practic, reapar fantomele trecutului. Toate acestea vor fi anchetate și, în special, acuzațiile care arată că ar fi putut fi vorba de o instigare din partea uh, guvernului sau chiar din partea rușilor. E vorba, bineînțeles, de alegații care fac ca guvernul să nu poată realiza ancheta și deci să-și prezinte demisia. Atacul de la Kumanovo nu a fost o acțiune islamistă. Era vorba pur și simplu de un atac terorist și nu este vorba nici de un conflict etnic. Cred că acest lucru trebuie reamintit. Duminica trecută am văzut cum macedoneni, uh, slavi, albanezi uh, și alte uh, etnii s-au manifestat împreună, ceea ce este un lucru încurajator. De aceea, cred că pp ul n-ar mai trebui să susțină oamenii politici din propria lor familie politică care nu au respectat statul de drept în general. Mulțumesc. Doamna Lunacek, acceptați un cartonaș albastru domnului panie przewodniczący. Chciałbym się zwrócić do... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adresez doamnei Lunacek, reprezentând o țară care este într-o situație specială în Europa, nici prea departe, dar nici prea aproape de Balcan. Ce părere aveți despre numele acestui stat? Pentru că cred că este greu să trăiești într-o țară sau să ai uh, dorința de a avea o viață obișnuită într-o astfel de țară unde numele este atât de controversat și unde proprii locuitori nu știu cum se cheamă țara lor. Ce poziție aveți dumneavoastră? Mulțumesc, domnule Karski, pentru această întrebare care îmi oferă posibilitatea să vorbesc și despre această parte pe care n-am introdus-o în discursul meu inițial. Eu aș susține pe toți cei de aici care cer guvernului elen și uh, în special uh, grupul meu politic um, are oarecare simpatie față de acest nou guvern uh, elen care luptă împotriva austerității și care încearcă să ajute cetățenii cu ajutorul UE, dar cred că acest guvern ar trebui să profite de ocazie pentru a face ceva nou în UE și anume să permită să se ajungă în sfârșit la un acord în ceea ce privește numele FIROM și ca această țară să înceapă în sfârșit negocierile. Mulțumesc și acum domnul Corao. Un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri s-au întâlnit aici ambele părți. Am încercat o mediere, o mediere dificilă între două părți care se află într-o situație destul de înflăcărată, destul de fierbinte. Vedem că oamenii ies în stradă în Macedonia, că lucrurile se intensifică, temperatura crește și acest lucru este și urmarea a 10 ani sau mai mulți de așteptare a aderării la Uniunea Europene, ceea ce a făcut ca în loc să se înregistreze progrese către statul de drept s-au făcut de fapt pași în urmă și cred că noi aici trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva și noi avem responsabilități ca Uniunea Europene, având în vedere că s-a pierdut așa de mult timp și mai ales dacă există anumite state care au responsabilitate. Eu vreau să răspund apelului făcut de colega Luna Cec, mai ales în ceea ce privește guvernul grec care tocmai a preluat puterea și care este invitat să faciliteze pași înainte Important. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul Elefterios Sinadinos. În decembrie 2012 Consiliul European a luat decizia unanimă că pentru a avea perspective europene, FIROM trebuie să respecte politicile de bună vecinătate, să introducă reforme și să rezolve problema numelui. De asemenea, s-a așteptat ca Grecia să renunțe la 200 de ani de istorie, să uite pur și simplu ce s-a întâmplat. Credeți că numele este suficient pentru a-i asigura un loc în Uniunea Europeană? De asemenea, există și o situație tensionată din punct de vedere intern în FIROM și trebuie să ne întrebăm de ce există aceste tensiuni cu Bulgaria, cu Grecia, cu Albania, din motive istorice. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. M-am deplasat în multe locuri în Macedonia și acolo, pe teren, cred că trebuie căutate răspunsurile. Este foarte greu pentru Grecia să accepte continuarea acestei situații în care grecii sunt acuzați că stau în calea perspectivelor europene ale FIROM. Acceptați cătonaș albastru de la domnul Austericius? To please, Mr. Austericius. President, uh, colleague, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați acceptat acest cartonaș albastru. Uh, Într-adevăr, n-ar trebui să avem aici o dezbatere filozofică în legătură cu numele, regiunea, cum se cheamă cei care s-au născut în fosta Republică Iugoslava Macedoniei sau Macedonia Greacă. De altfel, unii pur și simplu cunosc Macedonia sub numele de Macedonia, pentru că această întrebare a venit mult mai târziu. Întrebarea care se pune este în primul rând în legătură cu cooperarea regională și angajamentele pe care ni le luăm. Și de altfel lucrurile se pot schimba în urma relațiilor bilaterale și multilaterale. Așa că aș dori să vă întreb care sunt um, pașii practici din partea Elena care au fost uh, făcuți pentru a implica Macedonia în cooperarea regională și pentru a face reformele atât de necesare acestei țări. Mulțumesc. Ana Pirotis, Sinadinos. Δεν θα πρέπει. Vă rog, domnul Sinadinos. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că această țară ar trebui să aibă pretenții teritoriale față de țările vecine, Bulgaria, Albania și Grecia, în alte cuvinte. Mulțumesc! Și acum domnul Preda, pentru două minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Acum două luni, când am discutat aici despre Macedonia, spuneam că, deși este vorba de un raport de progres cu privire la această țară, este dificil să folosim termenul progres și că mai degrabă este vorba de stagnare decât de progres. Și acum ne întrebăm dacă n-ar fi chiar mai rău și dacă n-ar trebui să vorbim de un regres, având în vedere problemele politice și criza care continuă să se manifeste. Principala problemă cu care ne confruntăm în Macedonia este tocmai această lipsă a culturii compromisului și a dialogului real. Așa cum au făcut și ceilalți colegi, salut și eu faptul că o troică a Parlamentului European încearcă o deblocare a situației cu Carl Weigel și Howitt, însă Există și o strategie a socialiștilor care, în același timp, cu niște personaje importante, sunt prezenți acolo în stradă pentru a contesta guvernul nu este ușor să interpretezi această prezență și în negocieri și în stradă. Doamna Lunacek se interesează de relațiile dintre PP și statul de drept și marile personaje. Înțeleg, dar aceeași atitudine mi-ar plăcea să o văd și față de primul, primii miniștri socialiști din Europa. Guverne care au în cadrul lor, cum se întâmplă în România, miniștri condamnați Poate nu știți, dar așa stau lucrurile. Trebuie să fim justi și să nu folosim uh, manifestările în stradă pentru a demola niște instituții. Nu este o problemă a PP-ului aici, este o criză politică extrem de gravă și uh, dacă e să adaug față de cele spuse aici, există și o dimensiune etnică a acestei crize politice, foarte periculoasă. Nu e suficient să spunem aici socialiști, liberali și vers că nu e vorba de nimic etnic. Știți că în regiune lucrurile pot exploda în orice moment. Mulțumim. Acceptați un cartonaș albastru de la doamna Lunacek? Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule Preda. Ca verzi, noi creștiem, criticăm PP-ul, socialdemocrații și uneori chiar și pe noi. Deci nu vă temeți că nu asta e problema noastră. Ce am vrut eu să spun prin intervenția mea este că ce am văzut, și nu mă refer la dezbaterea de ieri cu domnul Orban, ci la domnul Grevski, am văzut că o parte a familiei dumneavoastră politice rămâne de partea sa, deși a, a avut o atitudine foarte autoritară în ultimele luni și chiar mai mult. E un lucru care trebuie avut în vedere. Mulțumim. Vă rog, domnule Preda. Da, am să răspund. Nu pot să răspund la toate aceste lucruri însur, însă, pentru că nu vreau să transform această dezbatere referitoare la o criză politică într-o țară foarte importantă pentru noi într-o dezbatere privind PP-ul. Eu nu cred că buna atitudine pentru deblocarea crizelor politice este să găsim țapi sfășitor pentru că aveți o poziție mai slabă politică și vreți, uh, dumneavoastră, verzi să ocupați agenda politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun. Acceptați încă un cartonaș albastru de la domnul Dambaschi? Vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, nu înțelegeți că aici nu este vorba de un conflict între PPE, Verzi, sau alte partide europene? Este vorba despre integritatea teritorială a unei țări din Balcani. Cei care trăiesc în Balcani știu foarte clar despre ce este vorba. Este vorba despre un conflict interetnic foarte periculos, despre încălcarea drepturilor omului și despre corupție. Problema deci nu are nimic de a face cu opoziția dreapta-stânga, ci cu integritatea teritorială. Mulțumesc. Domnule Preda. Sunt în totalitate de acord. Trebuie să ne concentrăm pe Macedonia. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm niciodată faptul că putem face rău în același timp, încurajând în Balcani, între diferite țări sau în diferite țări, soluții care nu sunt nimic altceva decât niște improvizații ideologice. Din păcate, există multe exemple în acest sens în trecutul destul de apropiat. Mulțumesc! Mulțumim! punct procedural. Acum domnul Vontois. Mulțumesc foarte mult. Cred că cartonașul, procedura cartonașului al albastru a fost uh, utilizată cumva abuziv. Doamna Luna Cec n-a pus niciun fel de întrebare, a fost doar un schimb așa de opinii politice. De... Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Stanișev, un minut și jumătate. Microfonul, vă rog. Funcționează, bun. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, într-o vreme Macedonia era printre favoriții procesului de aderare în Balcanii Occidentali. Astăzi, însă, se confruntă cu o criză politică profundă și ar trebui să fim conștienți că nu este doar o situație de moment. Ea este legată de niște aspecte fundamentale care sunt, uh, se regăsesc în ideea europeană. Și ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Cum am ajuns aici și cum a putut Uniunea Europeană să subestimeze ce se întâmpla în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei deja de multă vreme, lăsând un guvern să construiască un regim autoritar care restrânge libertatea mass media și libertatea justiției. Este o problemă reală. Uh, duminică uh, am fost la Scopie și m-am uh, alăturat și eu demonstrațiilor de pe stradă. Nu am fost acolo ca să țin o lecție nimănui, ci am fost acolo, m-am dus acolo ca să ascult. Indiferent de afilieri politice, am văzut oameni din ONG-uri, din partea mass mediei, reuniți pe stradă în numele valorilor democratice și unul dintre vorbitori care reprezenta mișcarea studențească a spus că nu e vorba de o luptă de putere, ci de modul în care statul funcționează. Și nu trebuie să se mai repete astfel de erori. Iată ce trebuie să luăm în considerare atunci când um, ne definim poziția față de Macedonia. Este o criză profundă și Uniunea Europeană și are responsabilitatea asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Hismenova. Uh, un minut, vă rog. Уважаеми колеги, лидерът на България... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, liderul Mestan din partea Partidului Liberal al Bulgariei a scris o scrisoare la începutul anului care era adresată tuturor liderilor Partidului Liberal din țară. El spunea că ar trebui să se deschidă uh, ușile pentru toate țările din Balcani. Iată de ce noi insistăm pentru o politică proactivă din partea UE, o politică care să includă menținerea păcii și a integrității teritoriale pentru țările din Balcani. Trebuie să rezolvăm problema politică din Macedonia, pentru că Macedonia trebuie să uh, vină spre valorile europene. Noi am putea da un exemplu bun în acest sens. Bulgaria a făcut o tranziție suplă din, uh, spre regimul totalitar către democrație. Și uh, în ceea ce privește uh, acest drum către democrație și statul de drept, sper ca cele două țări să se întâlnească. Mulțumesc și acum domnul Bonan un minut. Primul salut. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i salut pe cei prezenți aici în audiență. Uitați-vă în sală cât deputații lucrează. Știți cât costă asta? 250 de milioane de euro pe an. Aceasta este Europa economiilor. În ceea ce privește situația FIROM, pentru că ăsta e numele FIROM, nu Macedonia, nimeni dintre dumneavoastră n-a vorbit despre un interes foarte specific al Statelor Unite și anume să nu se treacă pe aici cu gaz- gazoductul. Poate că nu Statele Unite sunt cele care alimentează mișcările din FIROM, pentru că astfel respectivul gazoduct uh, nu poate trece pe acolo, pentru că FIROM se îndreaptă oarecum către ruși Firom uh, caută soluții diferite. Nu credeți că poate americanii, așa cum fac peste tot, vor să-și bage mâna acolo și atunci când nu reușesc, uh, alimentează tensiuni pentru a bloca lucrurile? Gândiți-vă un pic. Mai bine la asta în loc să stați și să dormiți toată ziua. Mulțumesc. Domnule Bonano, are acum cuvântul domnul Chestor Andrei Covace, cu minut și jumătate, vă rog. I'm sorry, I'm sorry, my mistake. Îmi cer scuze. Am greșit eu, domnul Bonanu are un cartonaș albastru, îl acceptați? Domnul Capcici, vă rog, puneți întrebarea. Mulțumesc. Foarte frumos că acceptați acest cartonaș albastru, domnule Bonanu. Nu mai pot să stau jos fără să răspund. Am venit aici la ora 9 și am stat aici. Uh, ați venit să vorbim despre migrație și primul lucru care a fost spus a fost că sala este goală, subiectul este important, de ce nu-i nimeni prezent și odată ce a, și-a încheiat intervenția a plecat președintele dumneavoastră. E o adevărată ipocrizie, exact așa cum a fost ipocrită și intervenția dumneavoastră. Da. Mulțumim pentru această intervenție. Yes. Mr. Polchak, take a floor, please. Domnul Polchak, vă rog. Thank you, Mr. Un alt carton, așa albastru. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați acceptat. Am o întrebare scurtă și foarte simplă. Rămâneți tot timpul aici în sala, în hemiciclu, pentru plenară? Mulțumesc. But Mulțumim pentru întrebare. Dacă doriți să răspundeți, vă rog. Bine. Bun în primul rând, ar trebui să vă informați cu privire la situația mea. Sunt primar în Italia, de 21 de ani sunt votat în mod constat. Cu toate acestea, iată, sunt aici, puteți să-mi, prim, să-mi uh, verificați prezența la vot. Aș spune că mă aflu printre primii 50 uh, eurodeputați din cei 751 care se găsesc aici la Strasbourg și la Bruxelles. Eu spun lucrurilor pe nume și spun exact ceea ce gândesc. Vorbesc în numele poporului. Câteodată zic niște cuvinte mai dure, dar prefer să fac asta decât decât să vorbesc ca un ipocrit, așa cum fac mulți dintre dumneavoastră, nu toți, dar unii da. Și uh, unii râd, glumesc și uh, pur și simplu nu le pasă de cetățenii europeni. E clar? Mulțumim, domnule Bonano. De data aceasta sunt sigur că a venit momentul să-i dau cuvântul domnului Kovacek. Un minut și jumătate. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Elita politică din Macedonia trebuie să rezolve criza cu orice preț și să renunțe la orice confruntare și la orice conflict, atât în plan intern cât și în plan internațional. Totuși, nu putem decât să regretăm modul în care primul ministru Gruevski a îndepărtat această țară de drumul său european, deși noi am încurajat aceste perspective europene. Am pus accentul pe valorile democratice, pe egalitatea între toți cetățenii acestei țări, indiferent de mm, etnie. Însă s-a întâmplat exact contrariul și uh, practicile învechite ale totalitarismului uh, continuă să uh, fie vizibile, manipularea faptelor istorice și căutarea sau falsificarea identității. Macedonia are nevoie de o mass media independentă și de un stat de drept care să garanteze respectarea libertății și a drepturilor. Însă, ministrul Lavrov a vorbit despre o împărțire a Macedoniei între țările limitrofe. Cetățenii macedoneni au dreptul să fie guvernați în mod transparent și democratic și nu trebuie să cadă victime orgolului unui lider politic care vrea să fie un fel de părinte al națiunii. Acceptați un catonaș al, albastru de la domnul Tibor Sani? Domnule Sani. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérdést, bár sok mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră pe anumite aspecte, însă am o problemă gravă. Voi adresa o întrebare așadar. Credeți că este normal să punem toată responsabilitatea pe umerii Macedoniei în timp ce propriile noastre instituții nu ajută prea mult și nu fac decât să o destabilizeze, lăsăm Macedonia să creadă că nu se poate apropia de Europa. Deci responsabilitatea nu revine numai acestei țări. Știm cu toții că Balcanii au fost mereu o regiune problematică și atunci vă întreb, credeți că toată responsabilitatea cade pe umerii Macedoniei și numai pe umerii acestei țări? Domnule Covacev, aveți cuvântul? Vă mulțumesc, uh, stimată coleg, uh, pentru întrebare. Responsabilitatea este una dublă și solidaritatea și sprijinul trebuie să fie acceptate. Însă, de la independența acestui stat, adică de 25 de ani, Macedonia nu a reușit să întrețină relații bune cu vecinii și nu poate să demonstreze că are că aspiră la astfel de relații de bună credință. Macedonia își dorește o identitate care însă nu are niciun fel de rădăcină, niciun fel de justificare istorică. Manipularea trecutului este o idee proastă pentru viitor. Noi am făcut recomandări în diversele noastre rapoarte. Președintele întrerupe are cuvântul domnul Picula. Macedonia Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Macedonia este o țară mică din punct de vedere geografic, dar face parte dintr-o zonă destul de tulbure. Dacă analizăm situația din Macedonia, trebuie să o vedem și din perspectiva problemei numelui față de Grecia, însă există și alte probleme, cum ar fi, de exemplu, terorismul, supravegherea cetățenilor, corupția, imposibilitatea de a diferenția între interesul personal și cel al societății. Toate acestea nu se pot rezolva dacă nu există dialog politic și nu există. Aceasta este imaginea reală a acestei țări care s-a îmbarcat pe drumul spre Europa înaintea Croației și cu toate acestea până acum nu a reușit să facă nimic. Cred că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru această situație și să se încerce să se găsească cât mai repede cu putință o soluție. Uniunea Europeană poate ajuta oferind susținere. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Zaborska, acum pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Macedonia acceptă de, așteaptă deja de 10 ani ca negocierile de aderare să înceapă. Uniunea Europeană are și ea o parte de vină pentru uh, problemele legate de alegerile de anul trecut. Observatorii europeni n-au constatat încălcări pe durata alegerilor, însă declarațiile anumitor țări membre au fost un pretext pentru comuniști, al doilea partid politic, a importanță să pună sub semnul întrebării rezultatul alegerilor și să refuze acceptarea mandatului. De exemplu, ambasadoarea țărilor de jos a numit sau a vorbit despre o lipsă de discernământ între activitățile uh, de stat și cele care țin de politica electorală, aceasta fiind o mare problemă. Lucru care a pus sub semnul întrebării rezultatul alegerilor. Sunt o prietenă a Macedoniei, am fost acolo de curând. În ciuda crizei interne profunde, Macedonia rămâne o țară democratică ce își are locul în Uniunea Europeană și vreau să fac apel la Comisie pentru a începe negocierile de aderare cu această țară, fără niciun fel de prejudecăți. Fac de asemenea apel la oamenii politici și la locuitorii din Macedonia pentru a facilita uh, rezolvarea problemei numelui acestei tinere republici, pentru că stabilitatea în Balcani e interesul nostru al tuturor. Mulțumesc, domnul Andrei Plenković. Un minut, vă rog. Hvala Lepa potpredsjedniče Černecki, poštovani povjerenik. Vă mulțumesc, stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare și doresc să-mi exprim sprijinul față de drumul Macedoniei către Uniunea Europeană. Suntem și noi o țară vecină, eu vin din Croația și o parte din drumul nostru european a fost uh, uh făcut în paralel, traversat în paralel cu Macedonia și mă bucur să văd că Macedonia, care a semnat acordul de asociere în îmi pare rău să văd că Macedonia, am scuze, care a semnat acordul de asociere în 2000, acum la 20 de ani mai târziu nu a aderat încă la Uniunea Europeană. Opoziția nu ar trebui să boicoteze lucrările Parlamentului, ar trebui să reintegreze, să se reintre în Parlament. Cred că guvernul trebuie să-și asume responsabilitatea și eforturile comune ale comisarului Han și ale colegilor din acest Parlament ar trebui să sprijine această țară să nu mai traverseze evenimente tragice ca cele de la Cumanovo. Cred că este foarte important pentru viitorul Macedoniei. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Milan Zver. Un minut. Država, ki se je zadnje desetletje tako uspešno... Mulțumesc, domnule președinte. Un stat care de 10 ani face progrese, acum se confruntă cu această criză. Există două motive pentru aceasta. În primul rând, motive de natură politică. După înfrângerea socialiștilor, iată, acum guvernul este acuzat că ar fi uh, ascultat în mod ilegal și că ar fi făcut o felul de alte activități. Am văzut um, lucruri asemănătoare și în cazul Bulgariei, al Sloveniei, și cu alte ocazii. Aceste acte teroriste ar fi putut chiar duce la un conflict interetnic. În ultimii ani, în Macedonia, au fost în stare să rezolve problemele existente pe baza unui proces de incluziune. Și s-a cerut întotdeauna din partea lor posibilitatea de a adera la Uniunea Europeană. Dacă acest lucru ar fi fost posibil, atunci probabil că situația ar fi fost mai stabilă. Dar mi-e teamă că Macedonia până la urmă este doar victima intereselor divergente și n-ar trebui să permitem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum doamna Spirachi, un minut și jumătate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 Mariana Mariana un minut și jumătate. Aș dori să-mi exprim în primul rând condoleanțele față de familiile ofițerilor de poliție care au fost accident. Uh, asasinați în mod uh, brutal în timpul atacărilor de la Kumanovo. Trebuie făcută o anchetă deschisă, cei vinovați trebuie sancționați și trebuie să se prevină astfel de incidente pe viitor. Dacă Macedonia ar fi putut să adere la NATO și nu, aș fi, nu ar fi fost lăsată pe, de a, pe din afară, astfel de evenimente nefericite nu ar fi avut loc. Îmi pare rău să văd că această situație nu i-a determinat pe cei din opoziție să se întoarcă în Parlament, Parlamentul fiind locul uh, potrivit pentru uh, dezbatere și consens. Cine este vinovat pentru situația din uh, Macedonia? Consiliul, pentru că în ciuda tuturor rezoluțiilor Parlamentului European, Consiliul continuă să pună noi și noi obstacole în calea drumului european și în calea deschiderii negocierilor de aderare Altfel nu s-ar fi înregistrat uh, aceste probleme politice și trebuie să repet, Macedonia respectă toate condițiile puse și trebuie să fie recompensată prin deschiderea negocierilor de aderare. Sigur că există probleme legate de nume, însă acestea ar trebui rezolvate în cursul negocierilor, pentru că avem exemplul Sloveniei croate, problemă care a fost rezolvată și prezența Macedoniei este importantă pentru stabilitatea întregii regiuni. Președintele, mulțumesc că am ajuns acum la procedura Catch the Îi dau cuvântul domnului Gorgios Kritos. Mulțumesc, domnule președinte. Există trei condiții preliminare pentru ca UE să coopereze din nou cu Firomul și pentru a deschide drumul către o aderare viitoare. În primul rând, e nevoie de o democratizare a sistemului politic. În al doilea rând, criminalitatea organizată și autoritățile care luptă împotriva ei trebuie să aibă succes. De asemenea, trebuie să se respecte minoritatea albaneză din această țară și, în al patrulea rând, problema numelui trebuie rezolvată, ajungându-se la un compromis cinstit care să satisfacă ambele părți. Deci, uh, uh, poate Grecia acordă o importanță deosebită doar celui de-al patrulea punct. Eu am spus celor care se află la putere la Scopie să îmbunătățească situația la cele trei puncte, primele, pentru a îmbunătăți posibilitatea de aderare la UE. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tomașici. Hvala Mulțumesc, domnule președinte. Ce se întâmplă în Macedonia este într-adevăr alarmant. Guvernul este în situație instabilă, există tensiuni interetnice, tensiunile sunt foarte ridicate, nu există ordine de drept, deci practic nu are cum să treacă la prosperitatea economică și oamenii nemulțumiți au ieșit în stradă. În plus, mai există și o întârziere a procesului de integrare euroatlantică, de aceea e evident că macedonienii au puține motive să fie optimiști și dacă această lipsă de speranță se înrădăcinează, țara ar putea să cadă într-o prăpastie, lucru pe care trebuie să-l împiedicăm. Se pare că serviciile de securitate din Macedonia Uh, sunt pregătite să treacă la acțiune și asta face ca uh, Macedonia să se transforme încă o dată într-un butoi de pulbere în această parte a Europei. Ce vrem să facem? Așteptăm ca flacăra să ducă la explozie? Mulțumesc, domnul Chiuciuc. Aveți cuvântul. <coughs> I'm sorry. I'm... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проблемът в Македония... Mulțumesc. Stimați colegi, problema Macedoniei nu este o problemă macedoneană, este o problemă a Balcanilor și o problemă a Uniunii Europene. Macedonia a fost izolată mai mulți ani, unul din motivele pentru care se înregistrează criza de astăzi. Înainte de toate, trebuie să fie rezolvate toate problemele bilaterale, cel puțin așa s-a spus. Altfel, aderarea la Uniunea Europeană nu este posibilă. Ei bine, ca răspuns la această poziție, aș spune, domnule președinte, că în Balcani există probleme care pot fi rezolvate nu înainte de aderarea țării respective la Uniunea Europeană, ci în timp ce uh, și după ce statul respectiv a devenit stat membru. Și acest lucru este important pentru democrațiile noi. Cum este Macedonia? Nu trebuie lăsate aceste țări uh, într-o poziție uh, nesigură între est și vest. Trebuie să avem grijă la prevenirea radicalizării acestor societăți noi. De aceea, noi liberalii vom organiza la începutul lui septembrie o dezbatere privind o nouă strategie pentru țările din regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Costas Crisoguros. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți deputați s-au referit la problema numelui și la a, problema care există cu Grecia pe această temă. Dați-mi voie să spun că guvernul Elen, la schimbarea sa, a arătat că ar dori să rezolve această chestiune. Însă problema este de partea cealaltă. Și aceasta are de-a face cu ce a spus domnul Preda din partea PP-ului, pentru că trebuie schimbată mentalitatea pentru a ajunge la compromis din partea guvernului Gruevski. Pentru a acorda uh, prioritate uh, celor pe care le spun uh, cetățenii și pentru a nu se mai ascunde în spatele acestei problematice a numelui, pentru că practic se încearcă să se distragă atenția de la problemele actuale din țară. Deci problema este de partea lor și nu de partea Greciei. Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Marias. Vă rog, domnule Marias. Mulțumesc. Domnule președinte, mă scuzați, dar nu am cerut cartonaș albastru am uh, vrut să fac aici doar un punct de procedură, pentru că a existat un număr foarte mare de cartonașe albastre. Eu am așteptat aici pentru a ajunge la Catch the Eye. Sunt unul dintre primii care a cerut să fie inclus pe lista pentru Catch the Eye. Deci nu mi se pare corect și v-aș propune ca Uh, să nu se mai acorde dreptul la cartonaș albastru pentru cei care au intervenit deja în dezbatere și cei care intervin la cartonașul albastru să nu mai intervină la CHDI, pentru că altfel nu vom mai putea vorbi. Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc pentru acest sfat atât de bun și acum dau cuvântul domnului Soltaș. Vă rog. doamne <clears throat> predsednik, hvala za besedo, colegii, in kolegi. Eh, torej se je Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să intervin. Dragi colegi, Macedonia se află într-o situație extrem de dificilă în momentul de față și dacă acum câteva luni vorbim despre Macedonia și despre calea către integrarea euroatlantică, iată că acum știm că pacea nu este decât uh, ceva extrem de fragil acolo. Ce s-a întâmplat în Macedonia? Nu știm. Timpul va uh, arăta ce s-a întâmplat și va arăta care a fost rolul jucat de care factori externi care au încercat să aibă o influență asupra poziției geostrategice a Macedoniei. Este adevărat că Macedonia a devenit practic un butoi cu pulbere și acesta este motivul pentru care eforturile noastre sunt extrem de importante și vreau să-i mulțumesc domnului Weigel și echipei sale pentru eforturile făcute și sper că vor continua și vor reuși pe această cale. Mulțumim. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Paet? Da. Domnule ministru Paet. Mulțumesc, domnule președinte. Cu câțiva ani în urmă, Macedonia era o țară din Balcanii de vest care se apropia din ce în ce mai mult de UE și de NATO. Și totuși a fost privită cu răceală și negocierile pentru aderare nici măcar nu au început. Evident, țara nu mai are pe ce cale să meargă, pentru că, iată, Uniunea Europeană nu este dispusă să lanseze negocierile. Ce părere aveți? Toate aceste răspunsuri negative primite de Macedonia, credeți că au avut un impact asupra situației din această țară? Mulțumesc. Dacă doriți să răspundeți, vă rog. Da, mulțumesc pentru această întrebare. O întrebare îndreptățită și care și-a primit într-o oarecare măsură răspunsul pe durata acestor dezbateri. Este adevărat că această problemă a relațiilor dintre Macedonia și Uniunea Europeană este una îndelungată și trebuie să subliniem faptul că Macedonia se află într-o regiune unde stabilitatea și pacea sunt niște procese extrem de fragile. Însă există anumite activități care trebuie să fie întreprinse la momentul oportun pentru a împiedica să apară probleme de genul celor pe care le-am văzut în ultimele zile în Macedonia. Aș dori acum să vă informez, stimați membrii Parlamentului, că în cadrul procedurii intervențiilor spontane am dat cuvântul celor care nu au participat la discuțiile anterioare și care nu au avut întrebări, nu au solicitat procedura cartonașului albastru. Și acum aș vrea să dau cuvântul domnului comisar pentru a ne spune câteva cuvinte în numele în alte reprezentante. Vă rog. Please. i spoken already. i came in here to the debate and i must. Kelly, am venit la această dezbatere și am fost foarte frustrat să văd că permiteți uh, unu, două, trei cartonașe albastre, uh, inclusiv la Catch the Eye, deși președinții anterior au spus că nu este permis. Cred că acest lucru a deranjat dezbaterea și cred că nimeni nu mai vrea să participe. Ca și colegul meu am venit aici uh, de bună credință, voiam să ascult dezbaterea, am ridicat mâna să mă scriu la Cash DI și am respectat condițiile pe care le-ați impus dumneavoastră și dumneavoastră nu mă lăsați să vorbesc. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jak być może państwo zauważyli... Vă mulțumesc. Așa cum ați observat, am dat cuvântul câte unui membru din fiecare grup. Dacă sunt colegi care nu sunt mulțumiți de situație, trebuie să vă spun că regret acest lucru și sper să mă descurc mai bine data viitoare. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Panie pośle, myśmy zamknęli już. Domnule, dezbaterea se încheie și dau acum cuvântul domnului comisar. Vă rog. Micro, please. Γιατί δεν μου επιτρέπετε να με επιτρέψετε προηγούμενα στον άλλο, γιατί δεν επιτρέπετε σε μένα. Dar, domnule președinte, i-ați lăsat pe ceilalți să ia cuvântul. De ce nu mi-o permiteți și mie? De ce nu-mi dați voie să vorbesc? Domnule președinte, vă rog să dați dovadă de respect, pentru că eu sunt aici din această dimineață. Panie pośle, bardzo pana szanuję osobiście, ale już mówiłem o procedurach da, eu vă respect foarte mult, dar v-am descris procedura pe care am aplicat-o. Suntem foarte în întârziere, n-am putut să dau cuvântul tuturor celor înscriși și îmi cer scuze, nu a fost din vina mea. Noi prevăzusem o anumită procedură și anumite reguli pentru această dezbatere. Nu mi-ați permis, domnule președinte, să intervin și nu mi-ați dat voie să spun de ce consider că ați încălcat regulile. Panie pośle, no, mamy pewne procedury. Domnule, avem reguli și proceduri care au fost foarte bine definite și pe care trebuie să le respect. Așa că vă cer cu tot respectul să faceți și dumneavoastră la fel. Dar tocmai asta spun, domnule președinte, dumneavoastră ați încălcat regulile și încerc să vă spun de ce, dar nu mi-ați permis să o fac. I'm very sorry, I'm very sorry. Îmi pare rău, spune președintele. Domnule comisar, vă rog, vă dau cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa noastră politică, atât a Parlamentului cât și a Comisiei, așa cum au spus-o colegii noștri, este acum în curs. Este important să continuăm cu această abordare constructivă din toate părțile pentru ca această inițiativă să își atingă obiectivul. Acest lucru este esențial pentru mine. Vicepreședintele Mogherini și comisarul Han vor continua să se implice îndeaproape în acest dosar și vă vom informa, bineînțeles, în legătură cu urmarea acestui proces și sper să avem ocazia să vă informez în legătură cu aceste elemente critice. Am avut o dezbatere destul de controversată, însă în același timp uh, bogată, interesantă și acum cred că noi toți ne-am exprimat dorința de a avea niște rezultate clare de pe urma acestei inițiative a domnului comisar Han și a colegilor de la Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție. Efharisto, chciałem tylko przypomnieć. Mulțumesc, domnule comisar. Vă reamintesc articolul 62 al regulamentului la punctul 12 se afirmă următoarele. Deputații care n-au luat cuvântul într-o dezbatere au dreptul o dată pe lună, maxim, să facă o comunicare în scris care nu poate depăși 200 de cuvinte pentru a-și completa participarea la dezbatere. Am încheiat citatul și eu utilizez această manieră de a mă pronunța în scris și îmi cer scuze încă o dată în fața celor care n-au putut interveni aici. Acum se încheie dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi și dau acum cuvântul colegului meu care va prelua președinția. Mulțumesc!